Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Avem o reuniune foarte importantă acum care ne va da ocazia să ascultăm raportorul pe domnul Fernandez și pe domnul Bulman, care tocmai și-au prezentat proiectele de raport și Vom avea, bineînțeles, un schimb de opinii foarte amplu pe această temă. Aș vrea să mă asigur că agenda este adoptată. Văd că nu există obiecții. Aș vrea să mă asigur de asemenea că procesele verbale ale reuniunilor din 23 februarie, 26 februarie și 2 martie 2015 v-au fost uh, transmise și sunt aprobate de către toată lumea. Nu există observații? Bun, atunci le considerăm adoptate și atunci îl rog pe Roberto Gualtieri să ia cuvântul acum la începutul reuniunii dacă dorește. Mulțumesc foarte mult, uh, această reuniune este o reuniune foarte importantă pentru că Parlamentul uh, are ocazia să asculte raportorii Parlamentului pe proiectul de raport. Am avut deja poziția Ecofinului și astăzi cred Parlamentul va putea demonstra o viziune ambițioasă și în același timp uh, angajată, așa cum suntem noi de obicei cu acest calendar cât se poate de strâns. Chiar la 8 dimineața, în joi, la Strasbourg, ne angajăm deja pe această temă pentru ca să ne asigurăm că se respectă calendarul strâns pentru ca apoi planul Juncker să poată deveni operațional. Așadar, mulțumesc foarte mult uh, raportorilor pentru efortul pe care l-au făcut de a face un uh, raport atât de bine documentat, atât de angajat. Sunt convins că această discuție de astăzi va fi foarte importantă și va putea să ne dea orientările necesare pentru ca să facem pașii următori. Jean, te rog. Mulțumesc. Atunci, pentru ca această dezbatere să fie cât se poate de prosperă și uh, fructuoasă și fiind dat că sunteți foarte mulți pe ordinea de zi, Propun ca după ce îi ascultăm pe cei doi raportori care au uh, făcut o muncă foarte, foarte fructuoasă, foarte bună, să limităm uh, timpul de intervenții la două minute pentru ca raportorii să poată răspunde după aceea la întrebările din sală. Dacă nu există obiecții la această procedură, atunci uh, l-aș ruga pe Jose Fernandez să se exprime mai întâi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, voi vorbi portugheză. Aș dori, în primul rând, uh, să mulțumesc tuturor, vreau să-i salut pe toți și aș dori să-i mulțumesc și coraportorului nostru, domnul Udo Bulman. Vreau să mulțumesc tuturor colaboratorilor și tuturor uh, celor care au contribuit la acest prim pas pe care l-am făcut. Este un prim pas, acesta dar este un prim pas foarte important și în China se spune că un drum lung începe și el cu un prim pas. Acest prim pas, sper eu, nu va fi atât de lung pentru că vom încerca să încheiem acest raport cât se poate de repede ca să respectăm calendarul și vrem ca în iunie să putem ajunge la un acord. Considerăm că fondul EFSI este o ocazie o ocazie de a ne baza pe adiționalitate, pe complementaritate și pe faptul că trebuie să facem mai multe investiții. Trebuie să creăm mai multe locuri de muncă, trebuie să susținem întreprinderile și trebuie să eliminăm barierele legale. Deci aceste ocazii trebuie să fie folosite la maxim și aceasta este o provocare pentru statele membre, pentru regiuni, este și o provocare pentru uh, mediul transportului, pentru cercetare și lumea cercetării are ocazia acum să pună în aplicare mai multe aspecte pe care nu le putea înainte realiza. Vrem să avem uh, un plan uh, foarte clar, un uh, plan și un calendar care să poată fi pus în aplicare fără niciun, nicio problemă. Putem spune că avem acum putem să punem bazele pentru a oferi garanții și uh, cred că este foarte important și uh, să creăm încrederea, încrederea uh, pentru că aceste fonduri pe care le vom introduce la buget să fie și bine apărate. Fondul de garanție este foarte important, este o bază pentru credibilitatea acestui plan de investiții la propunerea pe care o discutăm astăzi, în care este vorba de crearea unui fond de garanții. Cred că trebuie să permitem și flexibilitatea, iar în cazul propunerii Comisiei, Comisia Europeană, adică ar fi trebuit să contacteze Parlamentul și uh, Consiliul, care acum, ceea ce s-a întâmplat, ceea ce acum uh, și acum trebuie să încercăm să asurăm, uh, să asigurăm o uh, bună aprovizionare a acestui fond de garanții pentru ca să fim cât se poate de eficienți și pentru ca acest fond să fie folosit la maxim. E vorba de 8 miliarde de euro aici și garanțiile sunt de 16 miliarde care nu trebuie să fie pierdute în niciun fel. Nu trebuie să existe niciun dubiu, iar Parlamentul European trebuie să se implice și trebuie să fie de asemenea implicat uh, de către alții în legitimizarea acestui plan. Pentru ca să nu se pună la îndoială niciodată faptul că separarea puterilor uh, este clară să garantăm de asemenea și ca deciziile să fie cât se poate de obiective. Nu trebuie să existe nicio formă de influență politică la alegerea proiectelor și nici la liniile care ne vor ghida. Aceasta este una dintre, prin, una dintre ideile principale pe care ne-am, ni le-am propus noi. Dar Parlamentul European trebuie să fie implicat la toate etapele acestea. Aș vrea să spun chiar de la început, acum am ajuns la un moment în care eu sper că vom putea discuta de aceste propuneri, propuneri care pot să se transforme în soluții și la care vom avea cu siguranță și amendamente. Amendamentele pe care le vom avea, care le vom primi, ă, trebuie să îndeplinească o condiție Trebuie să fie propuneri care de asemenea să fie orientate către soluții, adică să poată fi puse în aplicare. Dacă există un amendament care pune la îndoială, de exemplu, cadrul financiar, atunci această propunere de amendament nu va putea fi utilă pentru că tot calendarul poate fi dat peste cap din cauza aceasta. Așa ne-am gândit noi să procedăm și de aceea aș vrea să îi rog pe toți să procedeze în același spirit, pentru ca în această perioadă foarte scurtă care ne rămâne să vorbim despre cât se poate de multe lucruri, fără să trebuiască să spun cuiva că discuția despre punctul care îl interesează nu va putea fi purtată. Vom putea purta o discuție acum, avem timp și să îmbunătățim acum uh, propunerea noastră și avem uh, posibilitatea să ajungem și la un consens. Aș vrea încă o dată să mulțumesc colegilor pentru munca în comun. Mă gândesc mai ales la colegul meu Udo Pullman și cred că avem acum toate posibilitățile reunite pentru ca acest plan pe care noi vrem să-l punem în aplicare să devină un succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Fernandez, și acum are cuvântul domnul Udo Bulman. Bună dimineața, stimați președinți! Bună dimineața, dragi colegi! O să folosesc limba mea maternă, voi vorbi germană și vreau să mă alătur și eu mulțumirilor adresate de către José Manuel Fernandes către tuturor, toți cei care ne-au ajutat să ajungem atât de repede la acest rezultat cu acest proiect. Așa a fost și necesar. E vorba de raportori, e vorba de raportorii din umbră, dar și de serviciile Parlamentului care ne-au permis, de exemplu, să primim traducerile atât de repede pentru ca să putem cu toții să citim acest proiect. Cu toții cei care ne-au ajutat, vrem să le mulțumim foarte mult și vreau să-i mulțumesc în primul rând lui uh, Jose Manuel care a avut o colaborare, cu, care a dat dovadă de o colaborare foarte deschisă, foarte bună. Portughezii, uh, José Manuel, au o tradiție foarte mare în, uh, în domeniul uh, navigației, aveau hărți foarte bune și sunt convins că ghidați de tine vom ajunge la obiectiv. Despre ce este vorba? Este vorba de un plan de investiții, după cum știm, care de multe ori părea să fie depășit. Noi, Parlamentul European, am așteptat de mult ocazia ca să vină în fine o comisie care este Comisia Juncker, din fericire acum, care să facă așadar o propunere pe care noi, ca europeni, să putem să o susținem uh, și în, prin care noi să putem investi în viitorul nostru mai bine iar Parlamentul acesta, comisiile care sunt implicate în acest proiect, vor face tot posibilul pentru ca acum să putem folosi această ocazie și să punem în aplicare acest plan cât de repede. Trebuie să vă vorbesc însă de o dezamăgire încă de la început, o dezamăgire cu care va trebui să trăim și care sperăm nu este decât o dezamăgire în timp, să spunem, pentru că statele membre până acum nu au urmat invitația propunerii comisiei și în uh, au, intro, au, n-au intervenit în fond uh, printr-o manieră de cofinanțare pentru a putea plasa acolo fonduri, pentru că acest fond se bazează pe efectele de pârghie și deci ar fi mult mai bine dacă statele membre ar fi participat deja la acest fond prin cofinanțare, pentru că cu cât avem mai multe fonduri, cu atât volumul acestui fond va fi mai mare. Însă, cu toate acestea, cu toată această dezamăgire, sunt, uh, există deja patru state membre Franța, Italia, Germania și Spania, care au anunțat că dacă nu vor investi în acest fond, cu siguranță vor crea platforme la nivelul intermediar sau uh, prin bănci naționale prin care vor dori să investească. Noi salutăm acest lucru și rugăm și alte state membre să urmeze acest exemplu. Aceasta ne spune însă și că colaborarea în cadrul fondului EFSI și uh, operatorii la nivel național, adică băncile naționale, platformele care sunt uh, de asemenea formate din, uh, din operatori privați sau alte instanțe, să poate să meargă foarte bine această colaborare, pentru că este foarte important. Deci primul punct pe care aș vrea să îl formulez către colegii din Comisia ECON este că vom avea tot Uh, toată grija ca această colaborare la nivel de instituții să funcționeze foarte bine. Ce înseamnă această chestiune? Înseamnă că nu trebuie să existe în niciun caz o renaționalizare a acestui fond. Trebuie să avem întotdeauna criterii europene și în același timp trebuie să fie posibil ca toată expertiza din regiuni, din statele membre să fie folosite la maxim. Astfel încât uh, să putem conta pe o colaborare la maxim și astfel încât și la nivelul statelor membre și a regiunilor să se poată participa la garanția fondului european. Trebuie să lucrăm în acest sens pentru a găsi uh, o soluție inteligentă și în acest sens uh, vom uh, face propuneri corespunzătoare. Am vrea, de exemplu, ca și uh, Comitetul de Investiții care este prevăzut pentru acest scop să analizeze și să verifice uh, produsele respective, să verifice garanția și deci să poată să transmită mai departe toate avantajele care vin din această garanție. Vrem să ne asigurăm de asemenea și ca investițiile care se fac să fie investiții bune. Sunt de acord cu Jose Manuel care uh, spune că nu dorește să finanțăm nimic care este deja finanțat. Nu vrem să finanțăm nimic în care Trebuie, avem deja fonduri care au fost alocate. Această, trebuie să ne gândim întotdeauna doar la efectul suplimentar pe care trebuie să-l și calificăm. Trebuie să evaluăm cât de mare este avantajul. Deci, operațiunile riscante care nu au fost până acum uh, puse în aplicare și care au să aduc cu sine un potențial de calitate sunt cele pe care trebuie să le um, să le ajutorăm, să le ajutăm. E vorba de infrastructură, de transport, de IMM-uri, de exemplu, dar și de modernizarea infrastructurii energetice și de investițiile în eficiența energetică, pentru ca să vedem cum putem să progresăm. De aceea nu ne miră deloc dacă la articolul 52a vorbim de criterii de investiții care trebuie și ele dezbătute. Sunt criterii de investiții, investiții care aduc cu sine un risc mai mare, dar și o plusvaloare mai mare, o rentabilitate mai mare și un efect de pârghie posibil mai mare. Un alt punct important de care doresc să vorbesc este cum este finanțat acest fond. Fondul acesta este finanțat în felul următor. Ne bazăm foarte mult pe competența BEI, dar uh, garanția vine din partea Uniunii Europene, odată cu articolul 4, care prevede să se mobilizeze volumul de fonduri necesar. Deci, uh, bugetul european este cel care acordă garanția și este cel care poartă riscurile, fie că e vorba de o garanție totală sau fie de una parțială. Deci, Dragi colegi, riscul total economic al acestor operațiuni este bugetul Uniunii Europene, deci este cel care preia responsabilitatea și riscul. Și vreau să fac un experiment, stimați președinți. La sfârșitul acestei reuniuni, dați-mi, vă rog frumos, cărțile de credit ale dumneavoastră, dați-mi, vă rog, portofelele, permiteți-mi să văd și uh, ce, câți, câți bani aveți, dați-mi tot ce ați economisit și eu și cu Jose Manuel o să investim aceste fonduri. Noi am făcut acest lucru deja. Ce ați spune? a spune, da, prieteni foarte frumos, sunteți foarte drăguți, vă cunoaștem, până acum nu ne-ați mințit niciodată, dar pe cine o să, cu, cine o să gestioneze această investiție? Cine va fi cel care va controla ca banii noștri pe care vi-am uh, încredințat uh, vor merge bine? În ce, care sunt deciziile care se vor lua? Ce veți face cu el? Pentru că noi vă dăm banii noștri, nu? Și în aceeași situație, dragi colegi, ne aflăm noi astăzi. Și nu trebuie să ne mire că Parlamentul European se află într această situație și spune da, vom face totul pentru ca această garanție să funcționeze, dar avem nevoie în fața alegătorilor pentru contribuabili, contribuabilii Europei, avem nevoie de câteva asigurări că toate aceste lucruri vor merge așa cum ne-am imaginat noi. Acesta este motivul. Nu e vorba de hibris, nu e vorba de o cerință excesivă de birocrație. E vorba de acțiune politică responsabilă. Acesta este motivul pentru care noi spunem că vrem să avem o responsabilizare democratică, transparență, vrem un sistem în care suntem informați, dar vrem de asemenea să avem și ceva de spus atunci când se decide, de exemplu, despre personalul pentru uh, managementul fondului respectiv respectiv și vrem să avem o voce, o cuvânt de spus atunci când se aleg experții care vor fi cei care vor consilia și care vor lua decizii. Nu în locul altor instituții vrem să avem ceva de zis, dar vrem să ajutăm și noi să fim parte din cei care decid. Și nu cred că este o cerință prea exagerată, eu cred că este obligația noastră și vă mulțumesc pentru atenție. Merci alors. Mulțumesc. Acum vom da cuvântul celor care doresc să se exprime dintre dumneavoastră, a reacționa eventual la cele spuse de raportorii noștri, domnul Fernandez și domnul Bulman. Și, întâi de toate, doamna Gardia Zapal. Muchas gracias, presidente. Evidentemente, después de... Mulțumesc, domnule președinte. Cei doi raportori, iată, au intervenit și nu pare să mai fie de adăugat, pentru că am cooperat îndeaproape cu raportorii, cu ceilalți uh, deputați și de fiecare dată am putut dezbate problemele care ne preocupau. În numele grupului socialist am evocat uh, problemele bugetare. Majoritatea uh, dintre ele au fost preluate în propuneri. José Manuel vorbea mai înainte de flexibilitate. Sunteți președinte al Comisiei pentru Bugete și știți prea bine că e probabil termenul pe care îl repetăm cel mai mult. Nu știm ce se va întâmpla în viitor. Uh, atunci când vom negocia cadrul financiar. Întotdeauna am solicitat flexibilitatea în negocierea actualului cadru financiar. Acum intervine acest plan Juncker și noi nu am prevăzut acest lucru, nu ne-am așteptat. Iată de ce, cu atât mai mult, trebuie să utilizate toate mijloacele de flexibilitate disponibile în buget ca să putem finanța acest fond. Dar cum să decidem azi? Ne gândim la Connecting Europe, uh, Orizont 2020, uh, sunt programe pe care ne-am chinuit să le creăm, să le finanțăm și acum trebuie să renunțăm la ele? De ce? Doar pentru a finanța acest fond de garantare care trebuie bugetat pentru planul Juncker? Atunci va trebui să tăiem din programele curente cu această propunere, garantarea, care până la urmă este baza, temeiul planului Juncker, nu e pusă în pericol. Iată primul mesaj. Mai mult decât atât, multe din propuneri vor face ca aceste 6 miliarde de euro să vină de la buget. Apoi, dacă trebuie să luăm din această garanție, Vom mai avea rezerve? Ei bine, nu știm ce se va întâmpla cu bugetul 2017 și poate că anumite programe nu vor atinge nivelul de execuție prevăzut. Pentru 2015, uh, peste 400 de milioane erau disponibile pentru programul ITER, uh, tocmai pentru că ritmul nu e cel inițial prevăzut. Europa 2020, Connecting Europe, există alte posibilități pentru ele și, cum spuneam la început, există instrumentele de flexibilitate, avem oarecare marjă la categoria 1 și poate că asta ne-ar putea ajuta să finanțăm proiectul. Din punct de vedere bugetar, mesajul, cred eu, e să fim liniștiți. Propunerea uh, poate fi susținută, din punct de vedere tehnic este impecabilă și nu punem în pericol garantarea bugetului european așa încât planul să funcționeze. Sigur, acum e un termen de depunere a amendamentelor. La nivel intern vor exista multe dezbate, dar Consiliul are o lună și jumătate să se adapteze la propunerea la dezbaterea Parlamentului. Însă Consiliul mai trebuie să înțeleagă că el trebuie să negocieze acest raport cu Parlamentul. Mulțumesc, spune uh, președintele. Într-adevăr, trebuie să putem convinge Consiliul. Domnul Lunes acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Ashford, din păcate, nu poate fi alături de noi. s am discutat uh, pendelete cu el dosarul FC pentru a depoziția ECR. Și haideți să fim cinstiți, uh, lacuna de investiții din Europa e rezultatul lipsei noastre de competitivitate. Și m-aș limita la cele două minute și jumătate insistând pe anumite puncte. Din momentul în care nu avem competitivitate, este foarte important să ne dăm seama că fondul EFSI nu poate fi o alternativă pentru reformele structurale și uh, finanțe uh, ferme în statele membre. Trebuie să recunoaștem că ne aflăm în vremuri extraordinare, dar s-a mai spus uh, și înainte. Uh, Uh, vremuri extraordinare cer și măsuri extraordinare care, din punctul nostru de vedere, ar trebui să fie și temporare. Iată de ce putem vorbi despre EFSI și lucrurile ce se vor face în acest cadru pentru investiții, dar ar fi straniu să avem un vehicul permanent uh, pentru a răspunde lipsei de investiții în Europa. Caracterul temporar al EFSI Poate ar fi mai bine să-l numim EXI, pentru că nu e un fond, ci e o garanție. Și dacă dorim ca sectorul privat să participe la proiect, și cred că toți ne dorim așa ceva, ei bine, atunci trebuie să garantăm selectarea proiectelor în mod independent pe baza fezabilității lor, evitând orice tip de politizare. Altminte vom descuraja sectorul privat să investească. Iată de deci ce așteptăm cu mare interes dezbaterile și nu ne dorim uh, criterii precum răspândirea geografică a fondului sau rolul comitetului de pilotaj și nu am vrea ca fondurile să fie atribuite unor state membre numai pentru că varsă bani acest fond. Și cel mai important uh, punct pentru noi este vital ca FC să nu submineze cadrul financiar multianual. Deci totul trebuie să se încadreze în bugetul european. Însă suntem sensibili la temele ce țin de cercetarea de bază și uh, sunt convins că dezbaterea în acest Parlament va fi uh, una bogată. Mulțumesc, domnul Mureșan. Thank you, thank you, Chairman. Uh, dear colleagues, two Mulțumesc. Câteva puncte pe scurt. Întâi, cred că accentul trebuie să cadă pe transparența și responsabilitatea în luarea deciziilor în EFSI și în acest fel vom asigura o funcționare adecvată a fondului. Și doresc să subliniez că orice interferență a politicii în selectarea proiectelor e ceva ce trebuie să fie limpede. Sigur, trebuie să găsim și mijloacele potrivite pentru a exercita controlul democratic, tocmai pentru a preveni funcționarea necorespunzătoare a instituțiilor care vor fi responsabile pentru implementarea EFSI. Și, în acest sens, mă opun oricărei nominalizări a membrului membrilor Comitetului pentru Investiții în mod direct de către politicieni. Dar, firește, trebuie să avem un oarecare control și un sistem prin care vom putea audia candidații, dar decizia finală va fi luată de Comitetul de Pilotaj. Este um, o formulă echilibrată între um, o decizie bazată pe competențe și uh, un control politic. Apoi, în ce privește garanția, Flexibilitatea inserată în raportul Parlamentului este binevenită. Acest lucru a fost spus deja și de antevorbitorii mei. Vom ști mai bine de unde provin resursele în fiecare an pentru a încerca să nu afectăm proiectele în curs deja. Dar haideți să ne uităm că 8 miliarde eh, trebuie puși la dispoziție în mod credibil și nu trebuie să fie semne de întrebare pentru sectorul privat dacă realmente cele 8 miliarde vor fi sau nu vor fi disponibile și asta în mod credibil. Și, în fine, domnul Bulman a vorbit cu justețe de participarea statelor membre și în această etapă, da, încă ele nu participă, dar după părerea mea, acest lucru se întâmplă și din cauza unor stimulente insuficiente pentru participarea lor, prezență, uh, drept la vot în Consiliul de pilotaj și oarecare generozitate în pactul de stabilitate și creștere. Mm, cred că stimulentele au fost insuficiente pentru ca statele membre să poată participa. Dacă pe viitor ne dorim ca ele să ne se alăture, atunci trebuie să le dăm și niște stimulente. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Merci. Mulțumesc, domnul Balț. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor pentru munca într-adevăr foarte bună și pentru modul în care au inclus și, și sunt incluși în această laude și raportorii din umbră. Domnule președinte, cred că până la urmă investitorii nu au nevoie de procese politizate, au nevoie de certitudine juridică și de planificare. În anumite domenii, în ciuda muncii foarte bune făcute până acum, ar putea fi uh, lucruri care să fie îmbunătățite. În primul rând, independența Comitetului de Investiții, dar și uh, cât de practice sunt uh, proiectele. O listă prea lungă de criterii ne-ar um, pune bețe în roate. Ne întrebăm până la urmă care proiect ar mai putea Um, fie alese. Trebuie să ne concentrăm asupra calității proiectelor și a durabilităților economice. Dincolo de asta, consider că este esențial să nu creăm noi obstacole birocratice prin acest fond. Bineînțeles, obligațiile de raportare își au sensul lor, dar uh, până la urmă trebuie să ne, să ne întrebăm și cine se ocupă de această raportare FC și B ar trebui să fie responsabili, însă dacă până la urmă totul ajunge la intermediar, noi practic nu mai construim obstacole și asta nu este în interesul nostru. Mă întreb de asemenea dacă am putea face un studiu și referitor la eventualele locuri de muncă create cu obiectivele noastre, eficacitate, Uh, și uh, productivitate. Um, și în ce măsură uh, productivitatea și eficiența este compatibilă cu ideea de a crea aceste locuri de muncă. Dacă un proiect este bun, în mod automat va crea locuri de muncă. Apoi, în ceea ce privește acel European Investment Advisory Hub, platforma europeană de consiliere în materie de investiții, s-ar putea ca această, acest oficiu, această platformă să fie invadată de cerințe. Uh, deci trebuie să, ne, trebuie să existe o selecție asupra uh, cui are acces la aceste servicii de consiliere, pentru că până la urmă ne dorim calitate și nu cantitate. Mulțumesc. Merci. Mulțumesc, domnul Zani, acum. Si, grazie, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cu siguranță propunerea inițială a celor doi coraportori reprezintă un pas înainte față de propunerea Comisiei. Cu siguranță este foarte bine să se pună atenție suplimentară pe caracteristicile acestui proces, pro, proces așadar adiționalitatea, profilul de risc, uh, și cred că și uh, definiția IMM-urilor care a fost făcută în uh, propunerea inițială un pic prea largă, prea flexibilă, a fost mai bine definită acum. Deci cred că s-au făcut și pași înainte și în ceea ce privește guvernanța, governance-ul, cu mai multă transparență și responsabilizare democratică. Însă, din acest, deci din acest punct de vedere, mi se pare că uh, este un punct pozitiv, dar e nevoie de mai multă transparență în continuare, mai ales în operațiunile pe care acest fond va trebui să le pună pună în aplicare și la toate nivelele operaționale pe care le va gestiona acest fond. Aș vrea să-mi exprim uh, și eu rezerva cu privire la așa numitul Advisory Hub, care este o structură care, dacă nu greșesc eu, va vehicula 10 milioane de euro și nu știu care va fi valoarea adăugată a acestui uh, hub. Și nu știu așadar care e partea pozitivă a lui. În ceea ce privește amendamentele pe care eu le voi înainta, vreau să menționez câteva puncte. Nu avem prea multă claritate în legătură cu criteriile de investiții. Vor uh, fi foarte importante acestea, trebuie definite. În ceea ce privește resursele, după părerea mea, propunerea uh, din această abordare, o propunere, uh, propunere de abordare an, pe an, an cu an pentru a putea acoperi toate resursele, pentru a putea da flexibilitate în folosirea acestor resurse. Da, este bună, dar totuși există prea multă nesiguranță din punct de vedere al bugetului, dar și din punct de vedere al investitorilor care vor trebui să investească solduri în aceste proiecte. Ceea ce am vrea noi să vedem este și o reechilibrare uh, între fondurile care sunt destinate proiectelor pentru infrastructură și fondurile care sunt uh, destinate IMM-urilor. Am vrea ca IMM-urile să fie mai bine considerate, să fie puse mai în centru, pentru că ele sunt motorul creșterii pe termen lung. E nevoie poate de o concentrare suplimentară pe, o, uh, pe fondul acesta în ceea ce privește proiectele care aduc cu sine beneficii economice pe termen scurt, sustenabilitate socială și de mediu pe termen lung și uh, în continuare considerăm că există o, pe un pericol de, a priva, de uh, privatizare a profiturilor, deci trebuie mai bine gestionate acest, uh, aceste, aceste părți care țin de trade-off. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc, domnul Borghe. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la chestiunea finanțării acestui nou instrument. De la bun început vreau să spun da pentru proiect uh, și având în vedere experiența pe care am avut-o și în uh, mandatul trecut, în perioada financiară trecută cu proiectele uh, public-private, însă rezultatele vor fi numai în următorul în următoarea perioadă bugetară. Ideea este că instituțiile trebuie să abordeze, să proceseze uh, tot acest uh, proces, uh, toată procedura uh, cât se poate de repede. S-a vorbit despre birocrație. Uh, corect. Nu mă aștept ca Comisia să ia în sfârșit inițiativa și de asemenea statele membre să acționeze pentru a vedea cum putem să abordăm în viitor uh, toate uh, procedurile de punere în aplicare ca să construiești un pod, un tunel în statele uh, membre, este nevoie de ani de zile de proceduri. Nu vorbesc despre uh, renunțarea la anumite, la anumite drepturi, dar ne, ne punem până la urmă noi singuri bețe în, ro- în roate. În ceea ce privește propunerea Comisiei, am recunoscut că am luat cea mai simplă metodă de financiară, dar care nu este întotdeauna cea mai inteligentă. Deci ar trebui să ne gândim și la alternative și cei de la comisie ar trebui să o facă. Cred că comisia ar putea să fie uh, mai creativă, așa cum a făcut-o la programele uh, Barroso 1 și 2 și la organizarea facilității pentru ajutorul uh, alimentar am, am văzut, am, au dat dovadă de gândire creativă și de disponibilitate de a face lucruri care uh, păreau mai puțin posibile. În ceea ce privește CEF și tratamentul cercetării, am uh, obținut fonduri pentru cercetare după negocieri îndelungi pentru CFM și considerăm că uh, nu se, poate se pot lua fondurile de aici. Eliminarea uh, articolelor 18 și 19 ca bază de finanțare mi se pare un bun început. Ar trebui așadar să găsim alternative pentru a avea soluția cea mai bună în ceea ce privește garanțiile. Nu cred că ar trebui pur și simplu să spunem da la tot. Monsieur Lucă. Mulțumesc, domnul Lucă. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde Deutsch sprechen. Mulțumesc, domnule președinte. Mă îngrijorează acest accent pus pe presiunea timpului în care FC ar trebui să funcționeze. Presiunea timpului nu e sfetnic bun și asta mai ales când este vorba de un proiect atât de important în valoare de 300 de miliarde de euro. Și acești bani ar fi folosiți altfel dacă nu ar exista acest FC. Aș dori să fac referire la două lucruri la care consider că trebuie să ne gândim mai mult. În primul rând, faptul că EFSI dă ajutor de stat și în Uniunea Europeană există o interdicție a ajutorului de stat. Deci, condițiile cadru referitoare la ajutorul de stat trebuie să fie uh, luate în considerare și în momentul de față, în textul actual, nu se face acest lucru. De asemenea, trebuie să luăm în considerare și situația de pe piață atunci când finanțăm anumite proiecte. Majoritatea proiectelor ar urma să fie finanțate în mod privat. Asta înseamnă că trebuie să existe profituri, iar acestea pot fi obținute fie din concurența cu alți ofertanți, și atunci ajutorul de stat ar fi o distorsiune a concurenței în beneficiul unui ofertant pe piață și este problematică, sau, pe de altă parte, cel care propune proiectul nu uh, se bucură de concurență pe piață și atunci ar fi uh, vorba de un monopol și ne întrebăm dacă mai merită să dăm bani uh, de la, și ajutor de stat uh, unui monopol. Apoi este vorba de acea adiționalitate menționată. Domnul Bulman a spus că el crede că poate fi az, um, asigurată prin proiecte cu un risc mai ridicat decât ar finanța în mod normal piețele financiare. Mi se pare o concluzie greșită, un risc mai, mai ridicat nu, nu asigură adiționalitate. Riz, riscul este uh, ceva evaluat uh, în mod destul de subiectiv Uh, cei care fac uh, proiectele ar putea să facă ca ele să pară mai uh, riscante pentru a primi finanțare. De asemenea, există posibilitatea ca cei care vor să facă proiecte să adauge risc la proiectele lor tocmai pentru a, um, pentru a obține fondurile. În niciunul dintre cazuri nu ar fi asigurată adiționalitatea. Mulțumesc, domnul Donaldo. Mulțumesc, domnule președinte. Ne-a luat mult timp să înțelegem Uh, cum arată acest plan Juncker? Și aș vrea să mă refer la sistemul de garantare. Am fi sperat uh, finanțare publică, dar fiindcă e vorba de un plan original care se uh, bazează pe garanții bancare, cred că Trebuie să mergem înainte. Însă domnul Fernandez vorbește de soliditatea garantării. Uh, la fel și domnul Juncker, eu cred că soliditatea nu exclude flexibilitatea și le mulțumesc raportorilor de a fi progresat în această direcție și cred că merită să mergem încă și mai departe. Ar fi păcat să ne privăm de finanțări, în special în ce privește cercetarea, și cred că pericolul e mare, pentru că, până la urmă, cercetarea fundamentală, cercetarea aplicată este viitorul Uniunii Europene. Domnul Juncker ne mai spune, nu putem cheltui banii pe care nu-i avem. Uh, cred că e ușor de înțeles, însă nimic nu ne împiedică să căutăm bani. Și în această direcție zic că avem unele lacune. Ar trebui să continuăm să lucrăm pentru a găsi resurse europene, inclusiv taxa pe tranzacțiile financiare și trebuie să vorbim inclusiv de o taxă carbon la frontiere, o taxă socială la frontiere. Există multe posibilități. Mă gândesc și la lupta antifraudă, de ce să nu intervenim cu niște amenzi în acest dispozitiv pentru frauda fiscală. Iată, cred că e uh, destul de multă materie pentru reflexie. Uh, să nu ne limităm la această garanție, ci să mergem încă și mai departe. Acum, în termen de garanții, și băncile naționale au niște lichidități și ar putea interveni eventual în garantare și cred că am putea să le implicăm mai mult în acest dispozitiv. Oricum, foarte sincer, eu nu cred că ar trebui să afectăm cercetarea fundamentală. În pare rău, vorbim mult despre Uniunea Energetică, de economie, de energie regenerabilă, de interconectare, dar vorbim prea puțin de cercetare în domeniul energetic și eu cred că aici e o, o filieră care se cere descoperită, hidrogen atomic versus hidrogen molecular cred că uh, am fi responsabil dacă tem creditele în acest sector. Mulțumesc. Domnul Lewandowski. Mulțumesc. Întâi despre buget și dacă timpul îmi permite, aș vorbi și despre selecția proiectelor. Ascultând prezentările anterioare ale planului Juncker, impresia mea era că uh, Implicarea bugetului european nu e o temă de discuție și ieri acest lucru s-a dovedit și în cazul Consiliului. Nici pentru ei nu e o temă, dar uite că acum e o temă care vine în Parlament și trebuie văzut în ce fel va fi implicat bugetul european ca garanție. Și aș spune că o metodologie complet diferită în planul Juncker de a garanțiilor, măcar a fost încercată uh, dincolo de uh, mecanismele de stabilizare. Ar însemna să sfidăm uh, Consiliul cu un nou model de oferire a garanțiilor. Nu știu dacă am încercat suficient de serios. Opțiunea e de a uh, sfida Parlamentul, de a coborâ sub plafoane și în special sectorul cercetării. Știind că mm, doar 14% este rata de succes a granturilor în cercetare oferite. Deci creăm foarte multă frustrare, mă înțelegeți. Acum s-au vehiculat idei eh, despre alternative de finanțare și în amendamentele mele M-am referit la procedura anuală. E un bun început în discuția cu Consiliul. Toată lumea știe că asta înseamnă un control sporit din partea Parlamentului, dar scăzând uh, dar scăzând certitudinea și scăzând uh, factorul de multiplicare. Se complica așa și procedura anuală. O altă idee vehiculată se referă la rezerva pentru performanță Aici e nevoie de o poziție unanimă a Consiliului și tare mă tem că acest lucru nu va trece pentru că uh, e o uh, zonă foarte sensibilă și îndelung negociată, cea a coeziunii. Apoi, creativitatea în jurul cifrelor. A degenerat într-o întreagă discuție. Eu mă gândesc că în ultimele stadii ale negocierii um, vom avea marge, dar e bine să provocăm, să sfidăm Consiliul la început pentru a demara dezbaterea um, alegerea proiectelor um, trebuie să fie ceva mai transparentă decât a fost până acum, pentru că e învăluită în mister. Domnul Eichhut acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc celor doi raportori pentru uh, textul propus. Acest raport e o ameliorare față de propunerea inițială a Comisiei. Și în acest sens, credem că acest raport se îndreaptă în direcția cea bună. Grupul Verzilor se concentrează pe trei teme principale, care sunt puncte focale și în raport, deci e un început foarte bun. Întâi de toate e vorba de guvernanță. Și am auzit pe colegii mei spunând că nu trebuie să politizăm procesul de selecție, sunt de acord, dar în același timp trebuie să ținem seama de faptul că acești bani vor trebui să contribuie la economia europeană și trebuie să ne asigurăm că sunt bine cheltuiți. Până la urmă, luăm bani de la bugetul european și în calitate de colegislator suntem responsabili. Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că plățile, că garanțiile uh, sunt performante și că aduc rezultate bune. De aceea, raportorii încearcă să amelioreze structura de guvernanță. În al doilea rând, criteriile. Și, uh, în fine, al treilea punct, uh, bugetul și de unde vin banii. Însă îl voi lăsa pe colegul meu Ernst să discute despre acest lucru. Acum, criteriile. Văd niște ameliorări, dar cred că încă mai sunt lacune și, din punctul meu de vedere, e crucial ca investițiile pe care le facem să contribuie la obiectivele UE 2020 și obiectivele macroeconomice. Mă gândesc în special la uh, PIB și ocupare. Asta e decisiv. Și atunci nu mai vorbim despre business as usual și de aceea sunt critic vis-a-vis -vis de comisie care ne spune nu uh, propuneți prea multe criterii pentru că ne grăbim, dar în același uh, timp, chiar numele fondului o spune, e vorba de investiții strategice, nu e ceva obișnuit. Și dacă am putea adresa o, o întrebare comisie, ce nu înțeleg eu e faptul că au schimbat felul în care formulează mijloacele în articolul se vorbește de 3000 de luc- uh, lucrători pentru IMM-uri, iar mai târziu se vorbește despre 25. E, e o discrepanță majoră între articolul 1 și 5, pentru că multe criterii sunt uh, citate acolo, plus IMM-urile dar dacă IMM-urile sunt definite atât de, de, de vag, atunci foarte multe companii uh, vor aluneca prin această plasă. 67% din lucrătorii Europei ar putea fi afectați prin această uh, definiție uh, a IMM-urilor care, după părerea mea, trebuie corectată. Mulțumesc. Domnul Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc raportorilor, domnul Fernandez și domnul Bulman. Au, cred că au făcut o treabă bună. Cred că avem cel puțin patru probleme aici. Uh, una uh, e soluția facilă pe care a ales-o Comisia. A ales, practic, o scurtătură, încercând să ne conducă într-o poziție în care putem fi șantajați dacă nu jucăm jocul așa cum vor ei, ei se vor supăra și noi ne vom teme foarte tare. În al doilea rând, cadrul temporal, foarte, calendarul foarte limitat și apoi lipsa de gândire creativă. Cred că s-a mai menționat acest lucru. Și ce mă neliniștește cel mai mult e felul primitiv de a gândi atunci când vine vorba de bani la comisie. E o nevoie de bani ca ceva foarte concret s-ar putea întoarce în timp uh, la Jacob Fuga și să vadă, să înțeleagă că în lumea bancară garanțiile funcționează foarte bine. Asta se întâmplă la începutul secolului XVI. Deci nu e ceva foarte nou uh, în uh, lumea bancară. În plus, Dacă ne uităm la felul în care oferim garanții Ucrainei, ceea ce <laughs> probabil nu e o investiție foarte bună în termeni economici, ei bine, aceste lucruri rămân în buget și garanțiile sunt suficiente. Iată de ce cred că trebuie să dezvoltăm puțin aceste idei, iar Comisia trebuie să se gândească încotro se îndreaptă în viitor. Avem uh, Uh, revizuirea CFM, resursele proprii și nevoia de a găsi cum spunea domnul Bun, să facem mai multă Europa. Tocmai pentru a demonstra cetățenilor că sunt europeni. Acum trebuie să fug în plenară. Uh, ca să vorbesc despre Sevastă, deci mă opresc aici. Merci. La parole est à Monsieur Maragall. Mulțumesc, domnul Maragall. Sí, gracias, presidente. Vamos a, ver, a esta comisión conjunta le corresponde fijar posición. Eh... Mulțumesc, domnule președinte. Această reuniune comună trebuie să ia decizii referitoare la viabilitatea fondului. Alte comisii vor analiza alte elemente mai sectoriale, sfera de aplicare și așa mai departe. Este important să analizăm aceste criterii și să vorbim despre condiționalitate, cadrul general, general selecția proiectelor și așa mai departe. Dar nu putem să discutăm despre toate punctele. Oricum, trei puncte trebuie să fie discutate și uh, prevăzute ca norme stricte. În primul rând, vorbim despre proiecte cu risc ridicat de adiționalitate. Asta înseamnă și un risc partajat. Nu există risc zero. Dacă ar fi risc zero, atunci proiectele până la urmă nu ne-ar aduce nimic. În al doilea rând, s-a spus deja că dezvoltarea durabilă a economiei noastre este țintită. Vrem să nu avem oligopoluri sau monopoluri pe piață. Și, în al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că se elimină diferențele regionale. Trebuie să fie unul dintre obiectivele noastre, dar de aceea trebuie să poată fi și măsurat acest lucru. Nu se poate să alegem o versiune simplistă a acestui fond în care să spunem dați-ne bani, dar fără condiții. Avem nevoie de condiții și trebuie să ne asigurăm că finanțatorii uh, privați uh, reacționează și la apelul nostru. Noi ne bucurăm că um, cei doi coraportori au ales uh, Mm, și ne-au explicat criteriile alese și care, nu, care criterii nu sunt considerate cele mai potrivite. Vorbim despre chestiuni fundamentale. Um, instrumentele de flexibilitate trebuie să fie folosite, marja trebuie folosită și toate acestea ar trebui să fie o bază suficientă pentru discuția pe care o vom începe acum. Însă asta nu înseamnă că nu putem să discutăm și despre alte surse de finanțare. Știu că există probleme și vor exista probleme pentru a decide de unde vor veni banii, însă trebuie măcar să încercăm acest exercițiu. Avem nevoie de criterii complementare pe lângă instrumentele de flexibilitate despre care vorbeam, însă un lucru este clar, nu trebuie să uh, reducem prea mult fondurile pentru Orizont 2020 și CEF. Președintele, da, a trecut deja o primă oră a acestei uh, dezbateri. Roberto Gualtieri trebuie să plece. Îi voi da președinția domnului Salva Pitechean. Merci beaucoup, monsieur le président. Ahora damos la palabra al señor Anemans. Domnul Hanemans. Dos minuten en eh, medio. voorzitter. wij zijn niet erg enthousiast over uw fonds. Ik wil de pret niet bederven, maar toch een paar Mulțumesc. Nu suntem foarte entuziaști față de acest fond. Nu voi ascunde acest lucru. Am să vă spun și de ce suntem sceptici. Este o decizie politică de a face ceva, orice, în aceste condiții economice. Se încearcă cu o construcție Juncker, uh, Uh, se încearcă să se găsească bani, uh, surse de finanțare credibile, însă există în continuare incertitudine referitoare la uh, factorul de multiplicare, există incertitudini față de suprapunerea cu alte fonduri și alte po posibilități și apoi deciziile vor fi luate în mod aleator nu există o cheie de distribuție pentru diferitele state, membre și în plus ne punem întrebarea cum putem găsi produse care sună bine, dar, dar numai atât fac. Este ceva cât se poate de tipic. Uh, uh, se încearcă tot felul de lucruri pentru a a ascunde greșe, greșeala uh, faptului că există euro și uh, defectele fundamentale ale euro. Este nevoie, practic, de un sistem politic pentru a da impresia că Juncker poate face ceva. Până la urmă, rămân mult prea multe lucruri deschise. Muchas gracias, señor Anemans. Ahora tiene la palabra el... Mulțumim, domnule Anemans. Domnul Colmar, două minute și jumătate. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Ein paar wesentliche Fakten aufrufen. Câteva elemente pe scurt. Vorbim despre un program de investiții de 315 miliarde de euro. Și spunem aceste cuvinte și aceste cifre ca și când uh, cu foarte mare ușurință. Trebuie însă să înțelegem ce înseamnă asta, dacă finanțăm proiecte și în medie fiecare proiect este de 10 milioane de euro, ceea ce nu este puțin, înseamnă că finanțăm 3150 de proiecte. Și dacă am finanțat în medie fiecare proiect cu un milion, am uh, finanțat 31.500 de proiecte. Și mă întreb, toate aceste proiecte trebuie să fie în plus, să fie durabile, uh, să creeze valoare adăugată, să fie rentabile. Avem un conflict de obiective. Cu cât mai bine, va, cu cât mai bun va părea să fie un uh, proiect, cu atât mai puțin va fi un uh, proiect care aduce adiționalitate, mai ales în sensul FC. Dacă este într-adevăr atât de bun pe cât pare, oricum va fi pus în aplicare și fără acest fond. În orice caz, aștept să văd cum uh, vom reuși să-i găsim pe acești manager geniali care vor reuși să găsească între 3.000 și 31.000 de uh, proiecte uh, suplimentare și să pună totul în aplicare așa cum uh, se spune aici. Eu foarte greu îmi pot închipui asta și chiar mai uh, puțin îmi pot închipui uh, cine ar urma să controleze toate astea? Nici nu știm care sunt regulile. Deci pot să îmi închipui foarte bine și cum vor fi rapoartele de control, după controle. Vor fi vagi uh, și totul va fi roz, pentru că până la urmă nici nu vom ști ce trebuie măsurat. Drept urmare, domnule coleg Bulman, permiteți-mi să spun că nu cred că ar fi o idee bună să vă dăm cărțile noastre de credit și portofelele uh, pentru acest proiect. Eu am să l păstrez pe al meu în buzunar. Muchísimas gracias, señor Colmel. Ahora tiene la palabra el señor. Mulțumim. Domnul Vali. Sí, grazie, ringrazio il presidente. Mulțumesc foarte mult președintelui, mulțumesc raportorilor pentru că această propunere față de propunerea comisiei, după cum a zis și colegul meu Dani înainte, aduce cu sine pași înainte foarte mari. Cred că nu e vorba încă de o propunere definitivă, deci putem încă să mai cerem câteva schimbări. Din perspectiva mea, aș vrea să identificăm câteva lacune, dacă se poate. Eu cred că trebuie să mai găsim și alte resurse, pentru că nu se poate să tăiem de la cercetare, de exemplu. Vom propune câteva lucruri, pentru că am uh, identificat unde se fac uh, risipe și cred că am putea să introducem uh, unele schimbări, să nu mai tăiem acolo unde este nevoie mai mult de, de fonduri, cum ar fi cercetarea. Apoi, transparență în uh, ceea ce privește procesul decizional, pentru că nu trebuie să creăm un sistem clientelar în care banii publici vor garanta scopuri private. În acest sens, uh, colegul dinainte a uh, spus că este important să identificăm și lacunele care sunt uh, prezente în aceste proiecte finanțate. Pentru că proiectele care au fost finanțate cu această metodă până acum au demonstrat mai multe lacune, adică o socializare a pierderilor și o privatizare a veniturilor. Deci trebuie să încercăm să găsim un mod nou pentru a garanta aceste proiecte și să găsim și soluții alternative de garanție. După părerea mea, trebuie să avem mai multe resurse pentru IMM-uri și pentru startup-urile inovatoare, pentru că ele sunt cele care pe termen lung vor aduce o contribuție mai bună la societate, la creștere și uh, sigur că operele infrastructurale vor fi cele care pot să servească mai ușor intereselor clientelare. Apoi o critică ușoară și anume că este nevoie de un plan de investiții pentru ca să relansăm uh, cu totul economia europeană 315 miliarde, chiar dacă vor fi folosite uh, aceste fonduri în 3 ani, înseamnă 100 de miliarde pe an pe care le împart toate țările, deci aproape mai puțin de 5 miliarde pentru fiecare țară. Deci vă dați seama că de fapt impactul nu este chiar atât de mare și deci este necesar să avem mai mult decât o manevră de marketing, pentru ca oamenii să vadă că nu este vorba numai de o manevră pozitivă cu vorbele, ci chiar că se aduce o valoare adăugată. Mulțumesc, domnule Vali. Are cuvântul domnul Mati. Monsieur le Président, euh, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să fac câteva observații, trei mai exact, care corespund a trei îngrijorări. În primul rând, chestiunile referitor la distribuția geografică. Trebuie să evităm naționalizarea, însă, și sunt de acord cu asta, dar cred că putem să avem obiective de coeziune uh, economică, socială și teritorială. Și invit uh, comisiile Econ și Buget să fie atente la uh, poziția Comitetului Regiunilor și, în general, um, la îngrijorările regiunilor, pentru că aceste uh, credite riscă să se concentreze în marile metropole și să lase pe din afară exact zonele unde este nevoie de atât de multe investiții. Uh, să nu uităm că obiectivul planului Juncker este și să creeze locuri de muncă. Și ar fi uh, cel puțin ciudat să nu existe investiții tocmai în regiunile în care șomajul este cel mai ridicat. Deci, nu trebuie să uităm uh, acest uh, obiectiv în ceea ce privește acest obiectiv al coeziunii. Am vorbit în această dimineață despre utilizarea rezervei de performanță. Vă amintesc că este o chestiune ce atinge politica regională. În ultimul mandat am discutat despre această rezervă de performanță în uh, cadrul financiar multianual. Um, a fost o negociere foarte dificilă și nu înțeleg cum și cred că trebuie să fim uh, foarte uh, prudenți înainte de a ne asuma angajamente de acest tip. Apoi, în ceea ce privește guvernanța, într-adevăr, este nevoie de mai mult control, de mai multă transparență și vom depune amendamente în acest sens. De altfel, vom încerca să facem în așa fel încât să nu existe conflict de interes între cei care vor lua deciziile și investitorii privați. Și o ultimă observație uh, legată de timp. Suntem în uh, plină procedură legislativă. Închei imediat, domnule președinte. Toată lumea spune că trebuie să avansăm foarte repede. Comisia mm, progresează, însă avem senzația că deciziile sunt luate cu statele membre și că munca noastră nu va fi luată în considerare. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Omaji. Doamna Hübner. Mulțumesc. În primul rând, Aș dori să mă refer la cele spuse de domnul uh, Udo Bullman referitor la justretur și la regretul său că statele membre nu vor să contribuie la uh, baza de capital, care este oricum destul de scăzută. Dacă am avea o contribuție din partea statelor membre pentru garanție, atunci uh, am avea imediat acel justretur. Avem uh, platformele de investiții, însă, unde statele membre pot participa. Dacă um, facem apel la alocările naționale, din nou vom avea acest uh, just retur. Al doilea comentariu se referă la responsabilitatea Parlamentului European ca autoritate bugetară. Încercam să îmi dau seama ce fel de control propuneți și poate că trebuie să studiez mai îndeaproape propunerea. Cred că ceva de genul um, ex ante uh, în ceea ce privește liniile, orientările de investiții ar fi foarte util pentru că într-adevăr suntem uh, responsabili ca autoritate bugetară. Considerați că garanțiile care sperăm că nu vor fi folosite, credeți că ele pot să se întoarcă la programele de unde au fost uh, luate? Și apoi, în ceea ce privește cele spuse de mai mulți colegi, îndoielile referitoare la eficiența acelor platforme de consiliere. Am avut experiențe cu uh, Jaspers, uh, tocmai una, o astfel de platformă uh, Uh, de consiliere creată în 2007 și astăzi ceea ce vedem foarte clar este că capacitatea de absorpție și posibilitatea de a pregăti proiecte care trebuie să respecte foarte multe criterii și care vor um, cere no, intrarea într-un nou, nou sistem de inginerie financiară, e bine, vedem că posibilitățile și capacitățile sunt limitate, nu numai în economiile mai puțin dezvoltate. Deci acest, uh, această platformă de consiliere ar trebui să fie cât se poate de eficientă, nu ar trebui să o subminăm. Ultimul meu, al cincilea uh, comentariu se referă la audierile Parlamentului European. Trebuie să menționez asta, este foarte important. Eu am mari îndoiel referitoare la rolul nostru de a-i audia pe expert. Mai ales la Econ am avut foarte multe audieri, dar era vorba de oameni care urmau să fie responsabili de guvernanța uh, economică sau a zonei euro, dar nu numai experți. Trebuie să dăm uh, responsabilitatea de a alege experții corecți celor din uh, sistem și din ierarhie, nu Parlamentului. Mulțumim, doamna Hübner. Doamna Moody acum. Thank you. Yeah. Mulțumesc. Au fost făcute deja câteva cuvinte cu privire la munca raportorilor, care este într-adevăr foarte impresionantă și pe care vreau să mă, care vreau să mă mulțumesc. Uh, mai ales concentrându-ne așadar pe guvernanță și pe transparență, Cred că în, după comentariile făcute de foarte mulți uh, în legătură cu fraza aveți încredere în mine că sunt un bancher, nu cred că va crea prea multă încredere, într-adevăr, în Uniunea Europeană această frază în general. Aceasta subliniază din nou importanța rolului pe care îl joacă Parlamentul European aici în evaluarea acestui regulament care a fost propus și uh, beneficiile a ceea ce putem noi să aducem uh, prin schimbările pe care le facem la propunerea pe care a făcut-o Comisia. Cred că este foarte bine ca măsura adiționalității și măsura creării locurilor de muncă să fie într-adevăr uh, foarte concretă Punctul cu privire la de unde vin fondurile, sigur, vin de la cei care vin din partea Comisiei de Bugete sau ITRE sau ITRAN, uh, cei care vin de acolo înțeleg exact că susținele foarte importantă vine de la granturi cu privire la cercetare, de exemplu, spre deosebire de ceea ce s-a făcut înainte în propunerea Comisiei. Cred că această distinție între granturi și propunerea făcută de comisie este una foarte importantă, iar uh, ar, cred că și comisia și Consiliul ar trebui să discute despre această distinție pentru că, într-adevăr, există o mare foarte diferență, foarte mare diferență între aceste două surse și uh, sursele alternative de finanțare sunt importante. Aș vrea de asemenea să iau cuvântul cu privire la ceea ce a spus și colegul meu în legătură cu platforma de consiliere în materie de investiții, acel Hub, Advisory Hub, pentru că cred că această platformă trebuie să aducă o valoare adăugată în ceea ce privește uh, cei care aplică la fondul acesta. Uh, Există foarte puțină uh, claritate în ceea ce privește cum se pot obține aceste fonduri. Deci cred că această platformă de consiliere ar putea să fie un beneficiu clar uh, la FACE, la AFC. Mulțumesc foarte mult, doamnă Moody, și acum are cuvântul domnul Karims. Dar nu-l văd în uh, sală, nu știu dacă e aici. Nu este în sală, așa că are cuvântul doamna Eliza Ferreira. Mulțumesc. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja. Mulțumesc celor doi coraportori. E foarte important acest document. În al doilea rând, cred că trebuie să intrăm în detalii. În detaliile acestui text, pentru că nu e un text ușor și nu e ușor să înțelegi cum funcționează această structură. Avem Comitetul de Investiții, avem platforma de consiliere, avem Comitetul Director și alocarea sarcinilor către aceste foruri e foarte dificilă. Dacă vrei să înțelegi cu adevărat cum funcționează, trebuie să înțelegem acest lucru. În al doilea rând, aș vrea să subliniez nevoia de a înțelege mai bine această guvernanță. Pe de o parte, pentru că avem deja o situație la articolul 3, prin care comitetul director va putea reflecta suma de capital care este introdusă în acest fond. Și după această fază inițială în care orientarea strategică este repartizată între BEI și Comisie, într-o fază ulterioară va trebui să ne asigurăm că fondul uh, acesta sau orientarea strategică nu va fi capturată de către un, actori puternici, de exemplu, care vin din afara Europei, de ce nu? Sau de așa numitul justrătur în ceea ce privește cadrul european al statelor membre care se implică în acest uh, concept. Aceasta în legătură cu guvernanța. O altă chestiune importantă sunt criteriile. Criteriile trebuie să includă, după părerea mea, mai multe obiective în legătură cu eliminarea disparităților în Europa. Aceasta este o problemă. În anumite părți uh, avem uh, mai multe investiții și în altele nu prea sunt investiții. Deci aceasta este o problemă. Lista obiectivelor e prea largă. Și apoi avem un set de entități independente și platforme care pot fi, de exemplu, instrumente utile și care ar putea fi ratificate, de exemplu, de un alt for independent pe care nu avem uh, prea mult control, pentru că am putea să fim uh, de acord pe anumite puncte, dar după aceea Cred că acest sistem ar putea să iasă din sub controlul uh, proprietarilor în ceea ce privește garanțiile. Deci responsabilitatea noastră în legătură cu aceasta trebuie să fie clarificată, astfel încât să știm uh, cum putem să garantăm că noua mașinărie merge în direcția în care vrem noi. Acestea sunt îngrijorările mele, dar bineînțeles că voi studia cu atenție textul înainte să mai fac comentarii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Ferreira, și acum are cuvântul uh, a raportarea pentru aviz de la Comisia Transporturi. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, Aș vrea să mulțumesc celor doi uh, raportori, co-raportori, Fernandez și Bulman. Acestea sunt propuneri importante, sunt foarte eficiente și foarte concise, ceea ce e foarte bine. În al doilea rând, inițiativa Juncker este foarte clară, există obiective clare și de aceea noi, din perspectiva Comisiei Transporturi, putem să dăm undă verde imediat acestui proiect. Însă au existat câteva întrebări în legătură cu Europa. Europa trebuie să fie adusă pe calea creșterii economice, dar sigur că trebuie să funcționeze și principiul adiționalității. Este clar că nu trebuie să permitem nicio derapare pentru ca după aceea să uh, ajungem la alte derapări suplimentare. Acolo unde, de exemplu, există instrumente Europa 2020 sau uh, mecanismul conectarea Europei, să le folosim pentru ca să facem investiții. Dacă totul însă este foarte, foarte repede accelerat pentru ca să ajungem mai repede la bani, atunci cred că s-ar putea să greșim uh, și să nu uh, mai mergem în direcția în care vrem să mergem. Dacă vrem să omorâm aceste două elemente, trebuie să le dăm drumul foarte repede. Și aceasta ar da și un semnal foarte greșit și am putea să transmitem poate că suntem împotriva fondului și că suntem împotriva obiectivelor Europa 2020. Aceasta înseamnă că Parlamentul European uh, ar trebui să reia funcția care îi revenea încă dinainte cum putem să ajungem la finanțare. Noi am, suntem experți și am știut să găsim bani în trecut, chiar într-o manieră eficientă și foarte rațională, iar Beiul a spus că nu are nevoie de lichidități, ci are nevoie de garanții. Aceste garanții pot fi construite și trebuie construite foarte uh, rațional și foarte echilibrat. Beiul, de exemplu, spune că în primul an nu vor fi necesare, doar în anul al doilea și al treilea și al patrulea și atunci vom avea mai multă flexibilitate să găsim acești bani. E nevoie de toate aceste încercări în uh, cadrul mecanismului uh, uh, Conectarea Europei. Am reușit să facem acest lucru Platformele sunt foarte importante pentru ca să avem capacitatea să alegem acele proiecte care sunt cu adevărat interesante, care sunt fezabile și care sunt uh, foarte diverse. Trebuie să tratăm acest lucru în cadrul uh, cefului, dar și în uh, acele planuri care au ca scop finanțarea. Și apoi, ca să vorbim și de expert, a, a experți, vorbitoarea este întreruptă. Avem o îngrijorare și în legătură cu experții. Nu trebuie să fie numai experți din domeniul sectorului financiar sau bancar. Și pentru statele membre e important ca acest pact de stabilitate să nu fie un obstacol și uh, să nu fie un obstacol în calea finanțării și pentru ca să putem să ajungem la aceste uh, fonduri așa cum trebuie. Mulțumesc, spune președintele doamnei Ayala, domnul Biegas. Ora, e... Eh, eu primeir, în primul lugar... Mulțumesc. În primul rând aș dori să reafirm că există anumite diferențe de principiu pe această temă. De exemplu, dacă noi de la GUE ne uităm la soluția care a fost oferită, există diferențe de opinie foarte mari și în legătură cu obiectivele și în legătură cu forma acestor soluții suntem într-o... nu avem destule fonduri, nu avem destule investiții, pentru că nu există destulă încredere. Și noi trebuie de aceea să constatăm, în primul rând, și aceasta este opinia noastră, dacă se poate găsi o soluție keniană. Avem nevoie de fonduri pentru a ieși din acest impas în care se găsește acum economia noastră și acest impas uh, apare și pentru că nu există perspective pentru actorii economici. De aceea este atât de problematic. Eu uh, am discutat cu foarte multe întreprinderi mici și micro-întreprinderi în uh, Portugalia, în țara mea, și această lipsă de perspectivă se vede că decurge din liberalizarea absolută a comerțului, a comerțului liber și prin aceasta nu se vor uh, economisi bani și nu se economisește decât optimism. De aceea avem nevoie acum de o soluție cât se poate de repede, dar aici se oferă doar o soluție de piață, dar piața nu funcționează, piața este într-un impas și am numit motivele înainte de ce este așa. Uh, Iată de ce eu nu văd niciun, uh, nicio soluție acum în domeniul în care ne învârtim aici. Iar cre- și cred că și cetățenii au aceleași dubii, au aceleași probleme să înțeleagă ce se întâmplă și de aceea BCE-ul are posibilități de a cumpăra uh, obligațiuni, de exemplu, dar nu are, de fapt, posibilități pentru a face investiții cu caracter public. Uh, Iată de ce noi considerăm că acest plan nu este foarte bun. Noi uh, suntem conștienți că sunt foarte multe aspecte în legătură cu acest plan, dar suntem foarte în dezacord cu mulți dintre colegi și în ceea ce privește guvernanța, și în ceea ce privește evaluarea și garanțiile și uh, împărțirea corectă a mijloacelor financiare. Nu există portofolii internaționale, ă, nu există un criteriu de alocare a fondurilor, de fapt. Noi nu l-am găsit în acest document pentru ca să se crească, să se creeze echilibru, să se creeze dreptate și să se garanteze coeziunea teritorială pe care ne-o dorim cu toții. Când ne uităm la program și ne uităm cum sunt construite infrastructurile, proiectele de infrastructură, vedem că trebuie să ne menținem aceste dubii. Mulțumesc. Care cuvântul acum, doamna Ina uh, Mulțumesc și eu, salut această propunere și mulțumesc raportorilor pentru raport. Susțin foarte multe comentarii pe care le-au făcut colegii înaintea mea Cred că în calitate de Parlament noi trebuie să ne asigurăm, în calitate deci de colegislatori în domeniul bugetului, că nu se um, trece pe lângă ceea ce înseamnă rolul Parlamentului și vocea Parlamentului în ceea ce privește gestiunea fondului. Așa cum a spus-o și colegii înaintea mea, este clar că trebuie să avem mai multă flexibilitate în finanțări, de exemplu. Uh, eu cred că este foarte important ca statele membre să contribuie la acest fond și să îl întărească prin cofinanțarea din partea statelor naționale. Cred de asemenea și că trebuie să vedem cum trebuie apoi folosite aceste finanțe în, uh, în cadrul bugetelor naționale. În ceea ce privește criteriile de bugete, e clar că trebuie să facem o listă de priorități pentru că Scopul acestui fond este creșterea și crearea de locuri de muncă. Foarte mulți colegi au spus că trebuie să ne concentrăm pe transport și pe proiecte de energie. Aș vrea să mai fac o sugestie suplimentară care este destul de uh, creativă, e vorba de chiar de industria creativă și a culturii. Eu uh, cred că trebuie să includem și acest domeniu. E un domeniu în care am putea avea foarte repede o sporire de locuri de muncă și de uh, creștere și aș sugera de aceea să se extindă criteriile către acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Ghil, acum are cuvântul doamna Vaidere. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc atât uh, raportorilor uh, cât și uh, coraportorilor. Vreau să mulțumesc celor doi coraportori pentru că după ce am citit acest proiect de raport, toate lucrurile sunt mai clare, mai eficiente. Ceea ce aș vrea să subliniez acum este că apreciez susținerea pe care ați acordat-o coeziunii în acest raport. Obiectivele politicii de coeziune sunt foarte importante și sunt de mare uh, Uh, importanță pentru toate țările și ar, de asemenea ar trebui să fie canalizate către țările în care PIB-ul pe cap de locuitor nu este foarte ridicat. Dacă proiectele sunt uh, susținute numai în anumite regiuni, cred că atunci n-am face decât să creăm diferențe mai mari și nu am putea să ne atingem obiectivele politicii de coeziune, de a stimula economia, nu am putea să gestionăm aspectele sociale și așa mai departe. Colegii care au vorbit înaintea uh, mea au spus deja că avem nevoie de criterii foarte clare pentru a putea evalua proiectele. Eu susțin această idee și susțin uh, de asemenea, faptul că deși avem o instituție independentă care trebuie să evalueze proiectele, avem nevoie de mecanisme de control pentru ca să facem o evaluare mai bună. Aceste mecanisme de control ale proiectelor trebuie să fie și ele îmbunătățite. Susținem și uh, ideea unei platforme europene de consiliere în materie de investiții, EIAH, și considerăm că este foarte bine că să se facă separarea de mecanismul conectarea Europei. Considerăm că infrastructura și uh, transportul uh, sunt aspecte prea importante pentru noi. Nu putem să, trece, să trecem de la acest obiectiv 1.200.000 de de euro pur și simplu în alt fond. În legătură cu finanțarea și uh, stabilitatea financiară, cred că acest fond de garanții trebuie să fie creat. Aceasta uh, face ca fondul să funcționeze chiar ca o garanție. Deci pentru ca proiectele noastre să primească cu adevărat o finanțare corectă, trebuie să fie tratat ca un fond de garanții. Susțin și ideea că proiectele de mare risc ar trebui să fie susținute, pentru că până la urmă Europa este încrezătoare în eforturile pe care le face. Suntem uh, în progres, dar din păcate nu atât de mult cât ne-am dorit, deci ar trebui să susținem uh, proiectele care țin de economia digitală, de cercetare și așa mai departe. Și oricum vă mulțumesc, dragi colegi, pentru activitatea pe care ați depus-o. Mulțumesc, doamnă Vaidere, și acum are cuvântul domnul Toirer, care este raportor pentru aviz din partea controlului bugetar. Stimați uh, colegi, stimate domnule președinte, în calitate de raportor pentru aviz din partea Comisiei de Control Bugetar Cont, vreau să vă atrag atenția asupra finanțării. În ceea ce privește finanțarea, trebuie să mai uh, ne gândim încă o dată cât de dificile au fost uh, discuțiile cu privire la uh, planificarea pe termen mediu financiară și noi, Comisia pentru Bugete și Comisia pentru Control Bugetar, în mandatul trecut am avut deja ocazia să discutăm despre aceasta când am fost președintele Comisiei pentru Control Bugetar, de exemplu. Am luptat împreună cu Comisia Bugete pentru ca Parlamentul să aibă mai multe de zis, pentru ca toate resturile din buget dintr-un an să poată toate fondurile restante să fie mai bine aplicate dacă ne uităm unde nu se folosesc uh, mijloace financiare, vedem că mai ales acolo nu se foloseau unde exista o responsabilitate partajată, unde exista responsabilitatea și din partea statelor membre. Și după părerea noastră a Comisiei pentru Control Bugetar, trebuie să fie clar că deciziile de a folosi fonduri din uh, domeniul cercetării, inovării, tehnologiei este absolut contraproductivă, pentru că folosirea fondurilor în această linie bugetară a fost uh, în perioada anterioară financiară un, uh, a fost bună, s-a folosit bine fondurile acolo, s-au absorbit bine, deci nu cred că este bine să facem așa. Un alt punct care mai uh, va fi subliniat de către noi în, prin amendamentele avizului uh, control bugetar este următorul. Verificarea auditului, deci verificarea contabilității și obligativitatea raportării toate acestea sunt uh, de realizat prin Curtea Europeană de Conturi. Avem posibilitatea să verificăm aceste proiecte uh, care sunt controlate de BEI ulterior. Deci trebuie același lucru să se întâmple și cu EFSI, să încercăm să ne luptăm pentru ca să existe o auditare și să existe un drept de audiere din partea Curții de Conturi a proiectelor care vin din partea FACE. Astfel ar putea să fie și um, evaluate măsurile care au fost luate și aceasta dă și Parlamentului posibilitatea ulterior uh, să uh, poată să uh, își uh, exprime părerea către contribuabil, să spună, să, să dea socoteală contribuabilului dacă proiectul respectiv a corespuns obiectivelor pe care și le-a stabilit la început. Așadar, noi la control bugetar considerăm că acest control a posteriori este foarte important pentru că oferă un control democratic chiar dacă este după ce programele au fost puse în aplicare și cred că acest lucru ar trebui să fie făcut împreună cu cei care se ocupă de audiere și de control. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Toirer. Are cuvântul acum domnul Remanca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc foarte mult raportorilor. Am senzația că acum căutăm soluții despre cum putem să punem uh, în fine pe roate acest proiect. Dacă explicăm acest lucru uh, piețelor. Acesta va fi poate un element care va pune Europa în mișcare mult mai mult decât miliardele de care se vorbește aici. Planul de investiții al lui Juncker este un element în această structură cu care noi dorim să punem Europa în mișcare. Ar fi foarte bine dacă am obține informații actuale despre stadiul în care se găsesc celelalte elemente din acest puzzle. Toate măsurile cu care dorim să punem în aplicare aceste proiecte vor avea apoi un efect asupra măsurilor noastre corectoare și asupra toate celorlalte măsuri pe care le luăm în alte domenii. Doamna Hübner vorbea, de exemplu, despre investițiile pe care le fac statele membre, dar aceste investiții din partea statelor membre depind apoi de cât de buni vom fi noi, cât de mult succes vom obține noi uh, cu celelalte uh, proiecte pe care le-am uh, gestionat. Dacă n-am avea paradisuri fiscale, de exemplu, țara mea mică, Slovacia, ar putea să aibă mai multe venituri fiscale și astfel am putea, bineînțeles, să investim mai mult în planul domnului Juncker. Vă mulțumesc! Eh, Mulțumim, domnule maga. Și acum, doamna, Cora van von Hauser. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că multe s-au spus deja de mulți colegi, așa încât aș face doar o mică observație și m-aș referi la interferența politicului în proiecte, pentru că schema de garantare se concentrează pe proiecte cu risc înalt și pentru acest motiv a fost nevoie de instaurarea acestui comitet director ca să nu punem în pericol statutul de triplu A al BEI. Și sigur că trebuie să decidem de unde vin banii pentru această schemă de garantare și trebuie să avem o discuție deschisă despre criterii. Dar trebuie să ne limităm la asta, pentru că dacă apar și mai multe interferențe, am putea pierde tocmai statutul de triplu A al BEI, ceea ce ar fi foarte rău. Era singura mea observație, domnule președinte. Mulțumesc. Gracias, señora Mulțumim foarte mult. Dragi colegi, nu știu dacă mai dorește cineva să intervină. Am putea da cuvântul Comisiei B și, în concluzie, raportorilor. Domnul Benjamin Angela, director general ECFIN. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia dorește să mulțumesc raportorilor pentru uh, munca foarte rapidă ceea ce arată că această propunere este o prioritate cât se poate de importantă și pentru Parlament. Mi-aș concentra intervenția pe acele arii ale raportului care par să fie problematice. Mai întâi, e important pentru noi să menținem această viteză uh, de croazieră uh, și Mm, va trebui să urmărim uh, ca procedurile de numire pe diversele posturi și poziții să se încadreze în calendarul nostru strâmt. În al doilea rând, um, acele guidelines pentru investiții. Ne bucurăm că există un interes uh, larg în Parlament în ce privește politica de investiții, dar acest interes vine la oaltă cu un risc. Dacă uh, introducem o decizie, niște linii directoare pentru investiții, toate comisiile parlamentare care vor dori să dezbată în detaliu toate acestea, E bine, pot să vă spun că vom avea nevoie de șase luni sau chiar de un an pentru a obține consensul pe conținut, ceea ce ar încetini îngrozitor întregul proces. Înțeleg interesul legitim pe care îl, îl aveți pe conținut, dar vă rog să țineți seama de uh, acest element de calendar, pentru că riscăm să punem în pericol uh, proiectul încetinindu-l. Apoi, criteriile de eligibilitate. Credem că trebuie acordată mai multă atenție redactării acestor criterii și ca să vă dau un exemplu, uh, se vorbește de o evaluare a impactului globală pe economie pentru absolut fiecare proiect supus atenției Comitetului pentru Investiții. Ori, ca să fiu foarte sincer, acest lucru e exagerat. Uh, dacă e să finanțați 25 de eoliene într-o țară și trebuie să analizați, să calculați impactul acestor 25 de eoliene uh, la nivelul economiei globale a țării, vă dați seama că uh, lucrurile devin imposibile. O altă observație. A fost deja uh, făcută și de mulți deputați. Trebuie să ne asigurăm că Comitetul de investiții este dincolo de orice suspiciune. Ne dorim ca deciziile luate asupra felul în care este folosită garanția noastră luată de experți independenți, independenți de BEI, de comisie, de statele membre și care sunt aleși pentru expertiza lor tehnică. În acest sens, ne preocupă procedura de selectare a acestor experți și care, din punctul nostru de vedere, ar expune uh, procesul riscului de politizare. Ei nu vor crea politici sau linii directoare, ci îi recrutăm pentru a le pune în aplicare și numai pentru asta. Din acest punct de vedere, am dorit să ne asigurăm că vor acționa luând în considerare numai și numai proiectele. Sigur, suntem cu toții de acord că e nevoie de un mix uh, corespunzător de expertiză în acest comitet. Uh, deci va fi nevoie de experți în transport, energie, IMM-uri, cercetare, etc. Și trebuie să ne asigurăm că acești experți au, în mod colectiv, o cunoaștere foarte bună a tuturor piețelor geografice. Pentru că investițiile se derulează diferit în funcție de statele membre. În fine, dar nu în cele din urmă, din punctul de vedere al Comisiei, uh, ne preocupă foarte mult ștergerea articolelor 18 și 19 în raportul dumneavoastră. Sigur, nu e o surpriză pentru nimeni dacă spun asta. Și aș dori să subliniez trei lucruri îndeosebi. Ideea de a amâna până la discutarea bugetului anual decizia asupra felului care va fi finanțat uh, fondul de garanție nu va face decât să creeze că și mai mult haos. În aceste discuții bugetare anuale știm cu toții că a găsi marge în bugetul anual este foarte greu. În al doilea rând, un element care poate nu a fost identificat de toată lumea, vom aduce lipsă de predictibilitate în funcționarea bugetului UE în sine atunci când cheltuielile noastre principale se bazează pe posibilitatea noastră de a avea o programare multianuală. Și multe din cheltuieli um, uh, sunt divizate pe fiecare an, în special în cercetare și uh, fiecare an uh, vom începe prin a spune că nu știm unde trebuie uh, tăiat, unde trebuie realocat și pot să vă spun că Astfel creăm riscuri și incertitudini majore. În fine, cineva a menționat uh, periclitarea ratingului BEI. Trebuie să vă reamintesc că întreaga Uniune Europeană poate fi pusă în pericol vis-a-vis -vis de ratingul său dacă trebuie să aducem clarificări suplimentare pentru felul în care vom finanța garanțiile. Deci e o discuție dificilă dar nu una pe care putem să o măturăm sub covor și să o amânăm până când ajungem la discutarea bugetului anual. Pentru că dacă nu oferim niște răspunsuri foarte clare de la bun început, sigur, toată lumea poate avea opinii diverse asupra răspunsului pe care îl dă Comisia, dar dacă nu dăm astfel de răspunsuri foarte limpezi, piața se va răzbuna și uh, vom avea uh, probleme mari cu agențiile de rating. Mulțumesc. Președintele, mm, dăm acum cuvântul domnului doamnei Șoba din partea BEI. With, with, uh, with your agreement, Chair, I, I will speak. My name is, is Nicholas Jenner. Mă numesc Nicolae Janet și sunt director la BEI și cu permisiunea dumneavoastră eu voi lua cuvântul. Vă mulțumim pentru această ocazie și doresc să mulțumesc în primul rând celor doi raportori pentru consolidarea coerentă a recunoașterii faptului că rolul garanției acordată B prin EFSI trebuie să fie irevocabil și necondițional. Mulți vorbitori au subliniat acest lucru și la rândul meu aș spune că acest lucru este fundamental de important. Scopul EFSI și a garanției EFSI este de a permite BEI să sporească în mod substanțial capacitatea de investiții în proiecte cu risc înalt și astfel să poată aduce investițiile private la nivelul pe care ni-l dorim. Pentru ca BEI să-și poată asuma astfel de riscuri, rolul garanției este fundamental. Iar agențiile de rating, care, dacă doriți, sunt arbitrii uh, ratingul nostru AAA, vor fi foarte atenți la felul în care uh, e pusă la dispoziție această garanție și deci, natura acestei garanții, irrevocabile și necondiționale este absolut fundamentală și mulțumesc că și dumneavoastră recunoașteți acest lucru. În al doilea rând, salutăm rolul băgilor naționale de promovare și rolul pe care îl vor juca în EFSI. Dar la BEI mai credem că e la fel de important ca managementul garanției să se facă prin Comisie și BEI și să fie disponibil băncilor de promovare națională prin co-investiții și alte inițiative de tip platformă gestionate împreună cu aceste bănci naționale de promovare de către BEI. E foarte important să fim coerenți în programul de investiții în întreaga Europa și e și um, paza cea mai bună vis-a-vis -vis de neliniștile preocupate, în speță principiul de just retour. Toate statele au băști de promovare națională, deci administrarea garanției prin BEI, din nou, este o chestiune absolut fundamentală. Acum, un comentariu despre riscul înalt și adiționalitate, dacă îmi permiteți. cum au spus mulți vorbitori, scopul EFSI e de a permite BEI să-și asume riscuri mai mari. Și asta pentru a obține adiționalitate, a uh, atrage mai mulți investitori, în special de pe piața privată. Și în acest sens e important să ne uităm la dovezi. Ce implică EFSI e o sporire a inițiativelor băncii, inițiative pe care deja cu succes le punem în aplicare, iar folosirea unor fonduri de la Comisie sau fonduri UE e de mare folos. S-a vorbit mult de importanța cercetării și inovației și aș sublinia programul nostru de mare succes care folosește deja bani de la Orizont 2020 și care finanțează un program de mare succes, facilitatea um, pentru partajarea um, riscurilor sub FP7. Deci, iată, putem să uh, vă câștigăm încrederea arătându-vă că deja avem programe de succes și dacă vorbim în termen de adiționalitate, dacă noi putem extinde astfel de programe, și de a depăși uh, nivelul normal de asumare a riscurilor la BEI, uh, vom uh, putea să o facem pe scară mult mai largă cu sprijinul EFSI. Mulți au vorbit despre independență vis-a-vis -vis de investițiile care vor fi susținute prin EFSI și aici cred că pot să vă liniștesc. Pentru că fiecare proiect de investiție individual care este admisibil sau admis și uh, la care garanția se aplică, fiecare astfel de proiect individual va fi aprobat. În fel, toate proiectele BEI sunt aprobate de Consiliul Director al BEI. Deci, practicile, procedurile, guvernanța BEI se vor aplica la fiecare proiect individual de investiție selecționat și care va beneficia de garanția EFSI. Dacă vreți, asta este garanția ultima a independenței care este înrădăcinată deja în guvernanța BEI. E o garanție pentru calitatea proiectelor din punct de vedere tehnic, financiar, economic și de mediu. De asemenea, e uh, ne poate liniști uh, pentru că vom asigura și un echilibru geografic. Mulți s-au referit la acest lucru. Coeziunea rămâne un obiectiv esențial pentru BEI și ceva ce este luat în calcul și monitorizat cu mare atenție. Pentru că avem niște ținte foarte clar stabilite în fiecare plan anual de afaceri. Mulțumim! Președintele, în încheiere vom da din nou cuvântul raportorilor și vom începe cu domnul Fernandez. Foram dados renovar os agradecimentos também. Mulțumesc. Aș dori să mai mulțumesc încă o dată uh, echipelor noastre, uh, deci tuturor celor din secretariat. Munca a fost una foarte intensă și chiar dacă timpul a fost puțin, uh, am putut discuta cu, to- cu toți actorii și acest lucru este important pentru că acest fond trebuie aplicat uh, în uh, cadrul prevăzut. Aș dori de asemenea să le mulțumesc și raportorilor din umbră și coraportorului meu, Udo Bulman, mai ales, pentru că um, sarcina pe care o avem este importantă și trebuie să o, ducem, să o ducem la bun sfârșit cu succes. Uniunea Europeană va avea mult de câștigat de pe urma acestui fond. Vom putea crea locuri de muncă, creștere economică și nu avem mai nimic de pierdut. Nu trebuie să uităm că tot ce oferim noi este o garanție de 8 miliarde pentru a stimula investiții care sunt de 315 miliarde. În raport am prevăzut că surplusurile din acest fond ar urma să revină la liniile bugetare din care au fost uh, luați banii. De asemenea, actele delegate sunt importante pentru uh, ca Parlamentul să fie implicat. Mă gândesc mai ales la actele delegate, la acordul între Comisie, BEI și Parlament. Acest fond consolidează coeziunea teritori teritorială. Unde piața eșuează, putem să acționăm noi cu acest fond. În țările de coeziune se vor crea mai multe șanse pentru investiții iar fondul completează mijloacele deja existente. De asemenea, cred că această platformă uh, de consiliere este și ea foarte importantă, mai ales pentru regiunile dezavantajate. Și asta este important pentru țările de coeziune s-a pus întrebarea în ce măsură poate funcționa această platformă. Mm, această platformă poate sprijini proiecte, mai ales în domenii, în, în zone în care uh, capacitatea administrativă nu este atât de mare și unde există puțină experiență cu aplicarea unor astfel de proiecte. Important este și angajamentul pe care ni-l asumăm. Este vorba de o garanție uh, din buget, dar se pun întrebări și referitoare la flexibilitatea proiectelor. Noi n-am vrea ca deciziile să fie politice, dar este nevoie de un sprijin politic din partea Parlamentului European și de un control din partea Parlamentului European. În ceea ce privește triplul A, ratingul, noi am făcut o propunere și ea nu este foarte diferită de propunerea Comisiei. În propunerea Comisiei este prevăzut numai un lucru referitor la mecanismul conectarea Europei și uh, Europa 2020. Cele două sunt puse la un loc. La CEF se, de la CEF se iau 3,3 miliarde, iar apoi mai este o marjă de 2 miliarde care nu este menționată nicăieri în acest regulament. În fiecare an, Parlamentul va trebui să găsească soluții și asta în procedura anuală de buget, în, uh, consultându-se cu Consiliul. Noi am spus că este nevoie în acest, am spus în acest raport că este nevoie de o garanție care să nu poată fi luată înapoi și care să nu fie legată de condiții și care să nu poată fi pusă sub semnul întrebării. Noi vrem ca acest plan să funcționeze deja în iunie și pentru ca acest lucru să se întâmple am uh, prevăzut toate aceste lucruri. Apoi, în ceea ce privește BEI, bineînțeles că BEI ne sprijină ar fi bine dacă vei ar putea prelua această garanție de 16 miliarde și Parlamentul ar putea să preia numai 5 miliarde. Ar fi foarte util acest lucru. Astfel am putea să rezolvăm multe dintre probleme. Vom continua cu activitatea în orice caz la acest dosar. Ce-mi doresc eu însă acum de la amendamente și de la propuneri este ca ele să fie practice, funcționale. Dacă propunerile și amendamentele depuse vor solicita schimbarea cadrului financiar multianual, care necesită unanimitate în Consiliu, uh, nu vor putea fi puse în practică. Investi... Însă aș dori să spun un lucru. Investițiile sunt bune pentru că creează locuri de muncă, creștere economică și acestea sunt până la urmă investiții publice. Investițiile private nu sunt un păcat. Creează proiecte viabile, funcționale. Până la urmă, acest fond nu stimulează numai investițiile și uh, IMM-urile. De asemenea, va duce la scăderea birocrației și va uh, uh, elimina unele dintre obstacolele administrative. Vom vedea asta și pe piața unică. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Bulman. Mulțumesc. De la colegi am numărat 26 de, de intervenții le mulțumesc tuturor pentru propunerile lor constructive și cred că vom putea să le discutăm în momentul în care amendamentele vor fi depuse. Nu știu dacă am două sau trei minute sau dacă în două sau trei minute pot răspunde la 26 de intervenții. Am să vă rog să mă înțelegeți dacă mă adresez în, primă, în primul rând Comisiei și Băncii Europene de Investiții, care au intervenit la final Asta și pentru că trebuie să învățăm să lucrăm împreună în următoarele săptămâni. Senzația mea este că dacă facem ceea ce ne uh, propuneți, uh, nu o să mai am uh, președinte la următoarea reuniune. Primul a plecat înainte să-și dea portofeliu, portofelul, al doilea și al treilea nu vor veni pentru că nu vor avea suficientă încredere în proiect Uh, având în vedere propunerile. Dacă noi nu reușim asta, dacă nu ne facem temele, atunci proiect nu se va bucura de suficientă încredere și asta este treaba noastră. Să găsim această încredere. O remarcă referitoare la program. Dacă văd bine lucrurile, uh, stimați reprezentanți ai Comisiei și stimați reprezentanți ai BEI au avut la dispoziție șase luni pentru a discuta aceste propuneri colegul meu Jose Manuel și cu mine am elaborat acest proiect de raport în trei săptămâni, iar uh, traducătorii au lucrat de două ori mai repede ca de obicei pentru a pune la dispoziție textul în toate limbile. Vă promit că vom lucra rapid, țintit și cât se poate de repede până la limita uh, performanței uh, și capacității uh, lucrătorilor, echipei secretariatelor noastre și a, până la limitele noastre, dar vă asigur că nu vom avea în, această, în acest for o politică închid ochii și lasă să treacă. Vom negocia până când vom avea un pachet viabil și bun pentru că alegătorii noștri nu ar accepta nimic altceva. Aș dori să elimin o neînțelegere. În niciunul dintre textele din propunerea lui Jose Manuel sau uh, a, din propunerile mele uh, nu este prevăzut că vrem să verificăm toate implicațiile, că vrem să verificăm o propunere până nu mai putem. Spunem numai că BEI oricum verifică toate proiectele și spunem că vrem să luăm în considerare care este efectul economic uh, general, pe lângă um, nenumăratele verificări al, ale BEI. Uh, însă cred că vom putea uh, discuta despre asta suficient de mult până când Comisia să fie de acord și cu propunerile noastre. O altă neînțelegere. Nicăieri nu scrie că Parlamentul uh, vrea să decida asupra alegerii experților. Din potrivă, nu dorește asta. Parlamentul dorește uh, să dea uh, liste uh, um, Comitetului de Coordonare o listă care să fie ceva mai scurtă. Noi să spunem, lista următoare ni se pare cât se poate de convingătoare. Nu este uh, o politizare. Până la urmă, bugetul UE este singur, singurul uh, garant al riscului aici. Iar faptul că Parlamentul își are un cuvânt de spus uh, cât de cât uh, în numirea experților care duc până la bun sfârșit toate acestea, nu este altceva decât ceea ce își doresc și alegătorii există uh, persoane mai indicate decât mine să vorbească despre uh, chestiunile tehnice. Jose Manuel are uh, mai multă competență aici, dar sunt convins că împreună vom găsi o soluție care să, să corespundă flexibilității pe care o dorim principiilor noastre, dar și să asigure previzibilitate și fiabilitate a acestui fond. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare cooperarea. Muchas gracias, señor Bullman. Yo creo que somos... Vă mulțumim, domnule Bullman. Într-adevăr, suntem conștienți de marea responsabilitate pe care o are acest uh, for. Multă lume a dorit să intervină și pe bună dreptate, având în vedere acest uh, proiect. Întotdeauna am uh, Uh, pus accentul pe flexibilitate și fac uh, din nou apel la flexibilitate pentru a putea cădea de acord. Domnul Artui la final. Dragi colegi, eu sunt foarte impresionat de această dezbatere pe care tocmai am avut-o. Mi s-a părut foarte promițătoare și a arătat cât de hotărât este Parlamentul European să răspundă um, cât se poate de repede uh, la așteptările în ceea ce privește investițiile, așteptările existente. Avem mai multe provocări. În primul rând, programul de punere în aplicare. De prea multe ori, Uniunea Europeană este criticată pentru cât de mult durează luarea deciziilor și pentru faptul că este greu pentru, că, pentru faptul că reacțiile vin uh, prea târziu în funcție de ceea ce se întâmplă și prea târziu față de așteptările cetățenilor. Deci mulțumesc raportorilor pentru că lucrează atât de repede. Mi se pare ceva promițător. O altă provocare este să nu uh, cădem în ispita a prea multor uh, reguli. Uniunea Europeană funcționează pe bază de reguli, dar Prea multe reguli pot afecta obiectivele pe care dorim să le atingem. Și încă o provocare, a treia, este cea referitoare la încredere. Într-adevăr, avem de-a face cu un deficit de investiții, însă lichidități există, chiar prea multe. Așa numitul quantitative easing făcut acum de Banca Europeană pune pe piață lichidități uh, în cantitate considerabilă. Investitorii însă nu știu unde să-și uh, investească uh, banii. Împrumută unor state chiar cu rate de dobândă negativă. Deci problema nu este una de lichidități și nici una de dobânzi. Este vorba însă aici despre investiții de risc. Și pentru a trece, pentru a surmonta acest risc, este nevoie, a compensa acest risc, este nevoie de garanții o garanție din partea Uniunii Europene completată de o garanție a BEI. Eu uh, sunt, uh, am fost foarte atent la uh, propunerea raportorilor care spune că Comisia de Buget în fiecare an va găsi calea să răspundă la, această, la aceste așteptări. Însă nu cred că piața va fi de acord, dragi colegi pentru bugetul rectificativ 2014 și bugetul 2015 am negociat îndelung și am obținut 4,8 uh, miliarde de credite de plată suplimentare și asta ne-a permis să stabilizăm uh, fac, suma facturilor neplătite. 25 de miliarde facturi neplătite, lucru care poate să ducă la scepticism în rândul investi investitorilor, pentru că își vor spune dacă uh, Uniunea Europeană nu poate să-și plătească 25 de miliarde facturi neplătite, cum uh, se, va, se vor întâmpla lucrurile cu garanția? Deci eu fac apel la raportori și mă bazez pe ei să găsească o soluție în acest sens. Articolele 18 și 19 sunt o bază de negociere, într-adevăr. În următoarele săptămâni, stimate domnă Bolman și stimate domnule Fernandez și raportor din partea uh, altor comisii, uh, TRAN, ITRE, e bine, va trebui găsit un sistem uh, fiabil, previzibil, uh, pentru că este vorba de investiții pe termen lung și investitorii au nevoie de previzibilitate și de stabilitate. Investitorii ar fi și mai dispuși să investească dacă uh, reglementările pe piața unică ar fi uniformizate și stabile. Acestea sunt cele câteva observații pe care doream să le fac. Le mulțumesc raportorilor, secretariatului Uh, secretariatelor celor două comisii, dar uh, nu numai. Până la urmă, Parlamentul uh, este cel mai puternic când mai multe comisii cooperează și ajung să aibă o poziție unică. Și astfel cred că va avea o mare putere de convingere față de Consiliu. Acestea fiind spuse, vă spun că termenul de amendame pentru amendamente este joi 19 martie la prânz. Proiectul de rezoluție legislativă nu este prevăzut în AT4AM, Conform articolului 59 vă, am, al regulamentului, vă amintesc că amendamentele la proiectul de rezoluție legislativă nu pot să se refere decât la acordul sau respingerea propunerii comisiei și nu pot uh, pe, conține propuneri sau comentarii politice. Vă mulțumesc tuturor pentru participare.